Trecem la vot, doamnelor și domnilor. Vreau să vă rog să luați loc. Wir beginnen mit der Entschließung zur Lage. Începem cu rezoluția pe tema drepturilor omului în Crimea și mai ales a tătarilor din Crimea, alineatul 7, avem un amendament oral din partea domnului Plenkovici. Domnule Plenkovic. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește amendamentul oral cu privire la alineatul 7, este doar o corectură tehnică a unei părți a propoziției asupra care am ajuns la un